guten tag liebe kolleginnen und kollegen! die sitzung ist wieder aufgenommen. das protokoll der. bună ziua! reluăm sesiunea. procesul verbal al um, reuniunii de ieri este disponibil dacă există obiecții față de procesul verbal. nu este cazul. prin urmare procesul verbal se consideră adoptat. trecem la următorul punct de pe ordinea de zi dezbatere pe o temă de actualitate, amestecul altor țări în democrațiile și alegerile noastre. Aș dori să comunic membrilor că la această dezbatere nu există intervenții spontane și nici uh, cartonașele albastre nu se acceptă. Ca prim vorbitor are cuvântul din partea grupului Renew Europe, are cuvântul raportoarea raportoare doamna Vaudă în timp de patru minute. Dragi colegi, în ultimii patru ani am asistat la o modificare în modul în care se face politică și se derulează alegerile. Încă mai trimitem broșuri, batem la uși și facem emisiuni televizate, dar din ce în ce mai mult alegătorii noștri și au informațiile de pe online, prin platforme și publicitate, care Uh, beneficiază de algoritmi din ce în ce mai uh, performanți pentru a se adresa indivizilor la distanță. Trebuie spus că Europa este la îndemână tuturor datorită computerelor. Va trebui să facem un salt cuantic în procesul nostru electoral, care să eclipseze ziarele și televiziunile, dar decalajul între această tehnologie și reglementări și legislație, pe de altă parte, a devenit un fel de haos digital. Metaforic, regulile noastre continuă să se aplice, dat fiind faptul că legislația noastră în continuare uh, se îndepărtează de realitate. Faptul că platform, platformele de fapt deschid o ușă care, unde actorii pot să interfereze. A reglementa aceste platforme nu este o încălcare a libertății de exprimare, ci este o datorie de onoare. Trebuie să consolidăm codul de conduită al Uniunii Europene cu privire la aceste informații și trebuie să reformăm legile electorale pentru a face față erei moderne. Trebuie să investigăm finanțările partidelor politice de către Kremlin. În Regatul Unit, de pildă, știm că oligarhii ruși au plătiți sume uriașe pentru a juca tenis cu Boris Johnson. Guverne ostile beneficiază de sfera digitală pentru a interfera în alegerile noastre, urmărindu-și propriile uh, interese. Cu 50 de alegeri în locale, regionale și naționale în Europa înainte de 2020, trebuie să intervenim. Cei care desistă ideea de democrație și consideră că procesul electoral este o șaradă, um, printre care un exponent de vârf, Vladimir Putin, alocă sume uriașe pentru a ținti alegătorii europeni. Am văzut asta în Franța sau în Regatul Unit, dar nu doar Putin joacă acest joc sinistru. Știm că Dominic Cummins, care consiliază propriul nostru guvern, a petrecut timp în Rusia. Acest lucru trebuie investigat și sunt uh, mulți uh, care se află în uh, acest parlament datorită lui Steve Bannon. Mulți um, acceptă um, ajutorul acestor um, uh, oameni pentru a <clears throat> beneficia de putere. Mă uit către Nigel Farage, dar dânsul nu este aici. La fel s-au întâmplat lucrurile și cu referendumul din Regatul Unit. Se știe ce este în raport, noi știm ce este în acel raport, dar Boris Johnson refuză să îl dea publicității. Domnule Boris Johnson, dați publicității raportul cu privire la Rusia acum. Lucrurile uh, au ajuns în, uh, într-o situație în care propriul guvern britanic uh, distribuie așa numite uh, pagini independente de uh, fact-checking. Putin nici măcar nu mai trebuie să intervină. Practic, uh, știrile false au devenit normă și trebuie să existe un răspuns la acest comportament antidemocratic, un răspuns de că, din partea Europei și a statelor membre. Facebook operează în continuare ca și cal troian în democrația noastră. A venit momentul ca acest nou parlament, această nouă comisie, această nouă realitate în care trăim să fie percepute la modul serios. Dacă nu vom fi la îndemâna oricărui uh, pornire autoritare. Aștept cu interes această dezbatere. Thank you very much. May I ask the colleagues, please? Mulțumesc. Dragi colegi, v-aș ruga dacă aveți ceva de discutat să nu o faceți aici la plenară. Poate dacă vă apropiați unul de altul, vă rog. Because it's still quite loud pentru că vorbiți destul de tare și, uh, bineînțeles, uh, ar trebui să mă auziți. Mulțumesc! Mulțumesc. Ați putea să vă așezați unul lângă celălalt ca să vorbiți mai încet. Mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul doamnei ministru Tupurainen din partea Consiliului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Kennedy a spus odată Ignoranța în democrație pentru unul pune în pericol securitatea pentru toți și cred că influența malefică poate impune astfel de riscuri similare pentru societățile noastre. Interferențele răuvoitoare, manipularea online ne arată că aceste riscuri pentru instituțiile democratice sunt reale și e nevoie de o monitorizare constantă. De aceea vă mulțumim pentru această nouă oportunitate de a dezbate o temă atât de importantă. Aș vrea să repet încă o dată, prioritatea noastră este să facem eforturi susținute pentru a crește conștientizarea și pentru a ne pregăti mai bine pentru a întări și reziliența democrațiilor noastre în fața dezinformării. Amenințările hibride, inclusiv uh, ingerința externă în democrațiile noastre, rămâne o prioritate de top. Președinția a luat o serie de măsuri, mai ales un grup de lucru orizontal pe această temă, care a fost uh, înființat în prima lună a președinției noastre. Acolo se discută despre capacitățile UE pentru a face față amenințărilor hibride și prezența în toate statele membre. Mandatul include și campaniile de dezinformare și ingerința în alegeri. Am propus ca concluziile Consiliului să fie adaptate în luna decembrie pentru a ține cont și de nevoia de a rezista la astfel de încercări de ingerință și de ultimele evenimente în ultimii ani. Concluziile țin cont, cont și de nevoia de a avea alegeri liberi și, libere și democratice. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, la ultima dezbatere pe care am avut-o în luna septembrie, aici, exista un consens larg asupra faptului că dezinformarea și interferența din afară reprezintă o amenințare enormă pentru valorile europene. E clar că instituțiile europene și statele membre au un rol important de jucat, fiecare cu competențele sale specifice în procesele democratice. De aceea, protejarea democrației